pe care le-am putea folosi pentru finanțare, am putea avea de-a face cu subvenții și așa mai departe. Dreptul la grevă e ceva ce a trebuit păstrat și e o chestiune care trebuie rezolvată la nivel uh, național. S-a făcut un mic uh, pas înainte, însă oricum un pas în direcția cea bună. Mulțumesc. Urmează domnul Ramos, uh, Ramon Tremoza Ibalcels din partea liberalilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte.